Dear colleagues, we will resume the, the session of the AFED Dragi colegi, reluăm ședința Comisiei AFET cu punctul 5 de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu domnul uh, Pomianovski de la Fondul European pentru Democrație. Bine ați venit la Comisia AFET. Ne bucurăm că vă aflați astăzi printre noi. Fondul European pentru Democrație își prezintă, prezintă raportul anual Fondul funcționează din iulie 2013, dar a fost foarte activ în ultimii ani în operațiuni care au finanțat ceea ce Uniunea Europeană nu putea să finanțeze și a devenit o organizație respectată în domeniul sprijinului pentru democrație. Ehm, fondul European pentru Democrație este o fundație independentă cu dreptului bulgian și valorile sale uh, Um, dar și modelul său de finanțare permite să finanțeze rapid în uh, chiar în două zile, um, acolo unde Uniunea Europeană nu poate finanța conform regulamentului financiar. A, organizat, a finanțat până acum peste 250 de inițiative și și-a extins operațiunile dincolo de vecinătatea noastră uh, și în vecinătatea vecinătății noastre și în curând uh, veți acționa în întreaga lume. Vă dau cuvântul pentru a vă face prezentarea. Thank you very much, Chair. Mulțumesc pentru invitație. Um, este oportunitatea anuală oferită Fondului European pentru Democrație. Ne bucurăm de ea pentru că uh, aceasta confirmă sprijinul Parlamentului față de activitatea noastră. Doresc să corectez o cifră pe care ați menționat în introducere. Am, uh, avem 400 de proiecte, am avut 400 de proiecte de când am început să funcționăm în 2013 și nu 250. Deci, um, aceasta este o excelentă ocazie. Mă bucur că mă aflu alături de dumneavoastră azi pentru a prezenta raportul anual. Am distribuit raportul nostru anual Um, aceasta este versiunea imprimată a raportului. El este disponibil și pe internet, pe site-ul nostru web. Raportul oferă foarte multe detalii pe care nu vi le pot prezenta acum, în timpul scurt pe care l-am la dispoziție și contăm pe răbdarea dumneavoastră pentru a citi pasaje din raport. 2016 nu a fost un an ușor pentru democrație și având în vedere contextul în care funcționăm. Lucrurile s-au schimbat și cadrul a, devenit, a oferit din nou, noi uh, uh, provocări, dar și noi oportunități. Regimurile autoritare sunt din ce în ce mai frecvente și încearcă din ce în ce mai des uh, să distrugă societatea civilă în Rusia, uh, Egipt sau Azerbaijan. Pentru toate da câteva exemple campanii de dezinformare încearcă să submineze valorile democratice și să-i discrediteze pe cei care apără aceste valori. Am uh, observat de asemenea în 2016 că anumite guverne din vecinătate au uh, notat activitatea Fondului European pentru Democrație și încearcă să ne influențeze pe noi sau pe partenerii noștri, ceea ce înseamnă că munca noastră este relevantă și are impact. Dar, cu astfel de presiuni, a devenit foarte important să ne bucurăm de sprijinul și înțelegerea instituțiilor europene, rămânând în același timp complet independenți în deciziile noastre de finanțare. În 2016 am continuat extinderea uh, treptată a mandatului nostru geografic, concentrându-ne pe sprijinirea vecinilor vecinilor noștri, pe lângă țările din vecinătatea Uniunii, vecinătatea directă a Uniunii ne bazăm și pe uh, sprijinul uh, instituțiilor europene. M-am uh, întâlnit uh, recent cu reprezentantul social al UE pentru Asia Centrală pentru a vedea care este poziția lui în legătură cu uh, strategia pentru Asia Centrală. Pentru a prezenta câteva elemente importante din activitatea noastră în 2016, uh, voi da câteva exemple și apoi voi vorbi despre contextul în schimbare în lume și uh, Uh, cum elemente de soft power, cum ar fi democrația și mass media liberă, încep să devină chestiuni de securitate propriu-zise. În 2016, fondul și-a consolidat poziția ca mecanism credibil de sprijin al democrației. Am sprijinit 128 de noi inițiative cu un buget de aproximativ 10 milioane de euro în acest an și 2016 și s-a înțeles mai bine cum funcționăm. Activiștii ne cunosc și încep să înțeleagă cum îi pot sprijini. De asemenea, avem impresia că înțelegerea și sprijinul Consiliului uh, nostru la Bruxelles și în capitalele europene a evoluat. Să înțelegem mai bine că fondul are un rol important în uh, completarea programelor de sprijin al democrației ale Uniunii Europene și oferă sprijinul politic necesar fondului și libertatea de a funcționa și de a fi diferit de persoane, de, de programele și instrumentele de stat. Cele 21 de state membre care fac parte din Consiliul de Administrație contribuie la bugetul Fondului European pentru Democrație, precum și Canada. Stabilitatea instituțională este asigurată dintr-un grant operațional de la Comisia Europeană. Dar sprijinul continuu al eforturilor de strângere de fonduri de la Fondul European pentru Democrație este esențial pentru a ne permite o stabilitate pe termen lung și pentru a ne concentra uh, eforturile pe sprijinirea activiștilor și contăm pe sprijinul dumneavoastră și aici. În 2016, Fed a făcut, o evaluare, a făcut obiectul unei evaluări complete din partea unei companii de evaluare din țările de jos și concluziile acestei evaluări au arătat că Fed a contribuit cu succes la umplirea unor goluri și s-a concentrat pe actori și activități subfinanțate. Evaluarea a subliniat de asemenea faptul că sprijinul din partea Fed a fost complementar instrumentelor europene, mai ales având în vedere capacitatea Fed de a oferi sprijin rapid uh, pentru a identifica uh, solicitările cele mai promițătoare și pentru a-i uh, ajuta direct pe activiști. De exemplu, în Moldova, Fed a oferit recent sprijin principalelor două posturi de opoziție ale, mm, de televiziune pentru a evita închiderea lor în viitorul apropiat și pentru a asigura pluralitatea mass media în Moldova aceste posturi de televiziune au suferit uh, uh, presiuni importante din cauza faptului că și-au pierdut publicitatea și presiuni extrajudiciare și concurență de pe piața publicității în Egipt, în, Rus, în Egipt, în Rusia, în Belarus, în Azerbaijan, unde spațiul pentru activismul civic și politic este foarte limitat. FED a, considerat să, a continuat să sprijine uh, grupurile pro-democrație pentru a le permite să-și continue activitățile din, în ciuda mediului juridic uh, uh complicat. Um, sprijinul FED a fost vital pentru a, permite activiștilor să-și continue munca de sprijin al democrației. În Siria am sprijinit uh, mișcările societății civile care în continuare doresc uh, o Sirie pluralistă și doresc să promoveze uh, practicile democratice. Am sprijinit inițiative locale pentru a reconstrui coeziunea socială și pentru a încuraja dialogul și conviețuirea pașnică, mai ales în zonele mai puțin accesibile. Pe lângă activitatea din țară, am sprijinit și inițiative mm, ale unor sirieni pentru a oferi educație comunităților de sirieni din Liban pentru a arăta că putem preveni și reduce presiunile migratorii dacă facem mai multe în taberele de refugiați din apropierea Siriei. Sunt oameni care lucrez, locuiesc acolo de ani de zile și au puține oportunități uh, și este greu să se acopere toate nevoile lor. În raportul nostru anual pe care vi l-am arătat și pe care sper că l-ați primit, veți găsi mai multe detalii și exemple în legătură cu activitatea noastră. Uh, după cum am spus, acestea sunt disponibile și pe internet. În raport se prezintă și uh, voci de pe teren, interviuri cu activiști pe care îi sprijinim, de exemplu. Aceste interviuri arată sacrificiul extrem pe care îl fac unii în lupta lor pentru democrație. Într-un interviu se vorbește despre Abdelmahim Boati din Tunisia, care a fost în închisoare peste 20 de ani pentru activismul său politic înainte de Revoluție din 2011 și acum, când țara sa se trece printr-o tranziție democratică, activează cu sprijinul FED pentru a promova egalitatea de gen în Tunisia. Majoritatea activiștilor pe care îi sprijinim nu doresc o revoluție, doresc doar respect și o viață decentă. De multe ori sunt tineri care au vise Uh, de viitor, care sunt gata să contribuie la dezvoltarea comunităților și a țărilor. În ultimul an, așa cum am spus la început, mediul în care acționăm s-a schimbat, atât în interiorul Uniunii Europene cât și în afara ei. Chestiuni de soft power, cum ar fi democrația, drepturile omului și mass media, au devenit instrumente de securitate de hard power. De exemplu, luna trecută am fost la Helsinki, unde am discutat cu uh, funcționari din uh, guvernul uh, finlandez în legătură cu uh, centrul uh, privind amenințările hibride. Agenda de securitate nu mai este cea tradițională. Au considerat contribuția noastră relevantă uh, și acesta nu este un caz izolat. În 2016 am notat că dezbaterile la care participăm pe chestiuni legate de societatea civilă, mass media, liber, activismul politic și așa mai departe se schimbă și există legătură clară între uh, elementele în legătură cu care intervenim noi și aspecte de politică externă. Asta ni se oferă noi oportunități, dar și provocări. E bine că activitatea noastră devine din ce în ce mai importantă și din ce în ce mai mulți politicieni înțeleg și apreciază faptul că proiectele de soft power pot avea și o dimensiune de securitate. Se înțelege faptul că chestiunile cele mai presente de pe agenda politică uh, sunt legate de radicalizarea din Orientul Mijlociu. Um, amenințările sunt strâns legate uh, și au legătură strânsă cu uh, activitățile noastre. În același timp, convergența um, agendelor de securitate și de democrație este și o capcană, pentru că uh, există riscul iluziei că regimurile autoritare pot să ofere uh, securitate și dezvoltare pe termen lung. În momente de criză, politicile trebuie să fie pragmatice și în același timp bazate pe principii și valori. Activiștii pe care îi sprijinim sprijină principiile și valorile democratice. De aceea este foarte important uh, să arătăm o dată pe an Parlamentului și uh, Uniunilor și uh, instituțiilor europene uh, ceea ce facem pentru a obține sprijinul în continuare. Doar astfel putem rămâne o instituție, un partener credibil și de încredere al activiștilor uh, cu care lucrăm. Închei cu observații de ordin general. Pe termen mai lung, a rămâne um, a, a crede în continuare în aceste valori eh, democratice, doar astfel putem să ne sprijinim propriile noastre societăți. Eu cred că ceea ce facem pentru noi, pentru activiști, o facem până la urmă și pentru noi, pentru societățile noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și voi răspunde cu plăcere la întrebările dumneavoastră. <coughs> Thank you for your presentation. Mulțumim pentru această prezentare. Vom începe mai întâi cu grupul PPE. Domnul Venta, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că am întârziat un pic, dar am trebuit să particip la ședința Comisiei pentru Dezvoltare, unde aveam o audiere publică în ceea ce privește condiționalitatea ajutorului pentru dezvoltare. În fine, vreau să mulțumesc din suflet pentru acest schimb de opinii cu domnul Pomianovski din partea Fondului European pentru Democrație și, evident, având în vedere că dezbatem aceste acțiuni care ne vor permite o conștientizare sporită în rândul europenilor, ne vor permite să sprijinim diferite mișcări de activiști, să sprijinim democrația uh, în vecinătatea noastră, chiar și în uh, vecinătatea din uh, continentul nord-african. E bine, având în vedere toate aceste aspecte, e o muncă valoroasă o muncă foarte bună, marcată și de flexibilitate, pentru că preluați toate provocările și le faceți față. Dacă îmi permiteți, foarte pe scurt, aș dori să menționez sprijinul acordat în Siria. Ați menționat deja acest lucru. Având în vedere că războiul civil durează de șase ani de zile, Aș dori să știu, eventual, după părerea dumneavoastră, există vreo șansă Uh, vreo luminiță la capătul tunelului, uh, în așa fel încât sirienii să se fie inspirați de valorile europene, de democrație și pluralism? E vorba de Oare avem nevoie oare de un lider? Avem deja activiști în domeniul acesta? Și e clar că de multe ori în aceste tipuri de acțiune e nevoie mai întâi de un lider. Mulțumesc, până domnul președinte, doamna Fătiga, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate domnule ambasador, încă o dată dați-mi voie să vă felicit pentru munca dumneavoastră în cadrul Fondului European pentru Democrație. Anul trecut, am avut ocazia să văd cât de valoroasă este munca dumneavoastră în diferite activități pe care le-am desfășurat în Parlamentul European și vreau să vă mulțumesc pentru munca depusă. Aș avea o întrebare în ceea ce privește nu neapărat Federația Rusă ca atare, ci acele țări sau teritorii care sunt ocupate direct sau indirect. vedeți dumneavoastră situația? Cum putem sublinia aceste probleme? Spre exemplu, tata, tătarii din Crimea, ce putem face pentru ei? Uh, cum am putea să ne asigurăm că aceștia pot beneficia de anumite programe care să le permită să beneficieze de informații care să le permită să reconstruiască societatea civilă. Știu că e foarte greu, e un domeniu de activitate foarte spinos, există probleme mari, răspunsurile nu sunt simple, dar în continuare aș vrea să știu care este impactul nostru asupra Oseției, asupra Abhaziei, cum am putea să avem uh, un rol de jucat în aceste teritorii. Mulțumesc! sorry, then we have Mr. Nesirish from the Green Group. Mulțumesc din partea vezilor, domnul Nesereș. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii. Aștept cu nerăbdare și alte întâlniri pe acest subiect. Acum nu vreau să pierdem prea multă vreme cu laudele, e clar că e vorba de o instituție deosebit de importantă și munca pe care o faceți în mod clar și incontestabil este extraordinară, așa că suntem foarte fericiți și încântați de raport. Acum, două aspecte mai degrabă practice, deși au legătură și cu politicile generale. Unul. În ultimul an și jumătate, sfera de acoperire teritorială s-a extins. Și una din problemele donatorilor este următoarea. Oare ar trebui să răspundem la situații la fața locului indiferent dacă da sau nu există solicitări din acele regiuni sau ar trebui doar să răspundem la solicitări venind din regiuni diferite. Și evident, uh, situația este exagerată atunci când există probleme teritoriale. Care este părerea dumneavoastră? Știu că ați pus accentul pe Moldova, pe Armenia, pentru că acolo există, da, o solicitare și Există o dorință de intervenție acolo, aștepta solicitări în acest sens. Apoi, cum reacționează cei care primesc astfel de ajutor? Există o cale instituționalizată, să zic așa, de a menține legătura cu mm, cei de acolo? Președintele, mulțumesc, domnul Schaffhauser, din partea ENF. Moi, ce qui m'étonne, et je suis content d'ailleurs, ceea ce mă uimește pe mine și de altfel sunt bucuros de faptul că Franța nu participă. Uh, mă uimește aroganța în propagandă, centralizarea propagandei. A, foarte pe scurt, câteva aspecte. Ucraina, Maidan. Repovestiți istoria și nu povestiți faptele. Siria, cum puteți uita sprijinul care a fost acordat grupurilor teroriste de către anumite țări democratice? Sau chiar de serviciile noastre de informații care au dezvăluit acest lucru, nu? Eu mă refer chiar la țara mea. Veniți cu stereotipuri aici. Subliniați, a, da, teoria de gen. Asta e democrația? Dar e o teorie pe care eu o contest. Și nu contest numai eu, ci și credincioșii, noi care suntem numeroși nu respectați libertatea religioasă. Dezinformați permanent, devine un instrument de democrație. Noastră știți că eu am fost președintele Forumului European Democratic, care a cuprins ansamblul opoziției înainte de căderea zidului. Și astăzi trebuie să ducă aceeași luptă față de sistemul comunist uh, ca pe vremuri. Și acum e vorba de sistemul dumneavoastră, care este un sistem imens de propagandă insuportabil. Din fericire, popoarele se deșteaptă, se trezesc și nu vom mai putea continua așa, așa cum facem în momentul de față. Mulțumesc pentru atenție. That's all the request we had for the floor. So... Bun, doar acestea au fost solicitările de intervenții din partea colegilor și acum patru minute pentru un rezumat, vă rog. Thank you very much. Thank you for those uh, overwhelmingly uh, positive uh, voices. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru aprecierile pozitive, cu excepția ultimei intervenții. Pentru a începe cu avizul minoritar aș dori să spun că Franța, de fapt, sprijină Fondul European pentru Democrație. Încă nu a contribuit deocamdată, dar este contributor net la Uniunea Europeană. Deci, prin acest mecanism, indirect, Franța ne sprijină, are și un uh, loc în dezbaterile noastre, la, are un scaun și stabilește anumite priorități cheie, chiar nu de mult în urmă, acum o săptămână chiar, am avut ocazia să merg la Paris și să am discuții uh, aprofundate la Quai d'Orsay, referitor la munca noastră și uh, la contribuții pozitive față de munca noastră. Deci, în numele Franței, cred că Franța, da, participă la Fondul European de, uh, pentru Democrație. În orice caz, nu există niciun fel de opoziție. Însă, la față de comentariul dumneavoastră nu pot să spun decât că nu sunt de acord. Apoi, în ceea ce privește Siria, așa cum a întrebat domnul Venta, noi am fi pentru lansarea unui sprijin față de oamenii care se află în uh, taberele de refugiați. E vorba de milioane de sirieni care nu încearcă să-și găsească un adăpost în Europa, ci se află aproape de țara lor de origine și nu visează decât la un lucru, să se întoarcă acasă de îndată ce e posibil. Și asta, aici e un adevărat potențial pentru noi idei, noi dezvoltări ulterioare în Siria. Oamenii aceștia sunt lăsați baltă. Noi am putea să facem mai mult în ceea ce vrește educația civică, educația în general, învățământul, mai ales tinerii. Și să nu uităm. Un copil care acum, nu știu, șase ani de zile, avea 12 ani, a scăpat, a plecat din Siria, a trăit într-o tabără de refugiați, acum are 18 ani. Învățământul de care a beneficiat a fost cu întrerupere. Și atunci, cine va recruta acest băiat? Față de cine este el cel mai vulnerabil? Iată aspecte asupra cărora trebuie să ne aplecăm și să găsim acele instrumente care sunt mult mai importante decât simplul Fond European pentru Democrație. Trebuie să dezvoltăm niște proiecte pilot care nu se pot face cu bugetul nostru redus și cu capacitățile noastre. Dar eu cred că aici există un rezervoar, un adevărat rezervoar de soluții de viitor și trebuie să investim mai mult aici. Doamna Fotica, vă mulțumesc pentru sprijin, e foarte util. Și așa cum ați spus, am cooperat împreună pe multe aspecte. Acum, în ceea ce privește uh, întrebarea specifică referitoare la tătarii din Crimea, da, avem o muncă desfășurată față de această uh, categorie de persoane, atât în Ucraina cât și în afară, și încercăm să ne specializăm pe, pe situații ostile, pe medii ostile de intervenții. Și de multe ori am avut uh, norocul să nu comunicăm public, tocmai pentru a garanta succesul unor astfel de intervenții. Apoi, m-ați întrebat în ceea ce privește sfera de acoperire geografică. Evident, cu cât se extinde, cu atât avem nevoie de mai multe fonduri. Da, am extins sfera de acoperire geografică. Acum, din păcate, bugetul nostru n-a crescut corespunzător. Bugetul a crescut, dar creșterea este mai mică dacă e să comparăm cu extinderea geografică și în mod clar încă nu suntem chiar uh, la viteză de croazieră de plină pe anumite teritorii. În continuare avem o intervenție moderată, analizăm nevoile și încercăm să vedem care sunt uh, solicitările inițiale și avem deja câteva exemple de proiecte în aceste noi zone cu câteva excepții. Fondul European de uh, Democrație a primit o, o buget suplimentar pentru niște proiecte în uh, uh, Asia și poate că am putea să mergem mai repede și poate că am putea să acționăm mai repede pe anumite chestiuni specifice. Cred că am răspuns la toate întrebările, oricum rămân la dispoziția dumneavoastră dacă mai aveți alte întrebări. Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și pentru răspunsurile la întrebări. Și acum vă propun să trecem la următorul punct ordinea de zi, dar se pare că invitații noștri încă nu au sosit. Atunci aș dori să spun că acest punct va fi organizat în camera, deci doar membrii și membrii uh, și personalul uh, grupurilor politice pot participa uh, la această întrevedere, așa că rog pe toți ceilalți care nu pot participa să părăsească